Dacă vrem să avem un răspuns în scris, bun, ăsta e dreptul nostru, dar <clears throat> nu cred că e foarte elegant că în ziua respectivă să-i spunem doamnei Biencovska că nu vrem să o primim. E o, o, un comentariu cu titlu personal, dar am dorit să-l fac. Propunerea mea inițială era să mă plâng și eu de acest lucru pe, în cursul întrevederii, dar coordonatorii au cerut să avem o poziție mai fermă. <clears throat> și s-a conturat o majoritate solidă între coordonatorii în acest sens, însă puteți modifica ordinea de zi dumneavoastră plenul comisiei. Dacă vreți să o chemăm, putem avea un vot în acest sens. Însă decideți, pentru că dacă nu trebuie să trimit scrisoare rapid. Bun. Înțeleg că ordinea de zi se adoptă cu această modificare. <clears throat> procesele verbale ale ședinței din 6 noiembrie și ședinței din 22 noiembrie le găsiți în dosar. Dacă nu sunt obiecții, până la finele acestei ședințe le considerăm adoptate. Aveți de asemenea în dosar un raport de misiune, delegația noastră în Polonia, 18-20 septembrie. Un alt anunț se referă la regulamentul privind îngrășămintele un dialog uh, tripartit va avea loc mâine dimineață. <clears throat> IMCO e responsabilă pe fond, dar ENVI are competență exclusivă în ceea ce privește contaminanții și atunci raportorul ENVI, doamna Gardini, va prezida aceste negocieri referitoare la contaminanți. Regimul lingvistic astăzi, 23 de limbi, Dosarul este disponibil electronic, iar ședința este transmisă în direct pe internet. Și avem un element de noutate. Departamentul Inovație, DGI Tech, a achiziționat o nouă cameră pentru transmisia în direct 360 de grade. Și aceasta va fi testată <clears throat> la sesiunea asta de vot din cursul după amiezei. De această dată o să avem o transmisie panoramică 360 de grade. Așa <clears throat> că iată avem un element de noutate. Și acum putem trece la primul punct eh, de pe agenda noastră legislativă, Eurovinieta taxarea vehiculelor grele de marfă pentru utilizarea anumitor eh, elemente de infrastructură. Autor, domnul Dans. Domnule Dans, aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președintă. Care e contextul general? Această directivă nu are un nume potrivit, directiva Eurovignet. Sunt propunere acolo de a se renunța la vignete, Dar ăsta e numele, cu, cu numele acesta rămânem. <clears throat> Directiva <clears throat> asigură un uh, cadru de funcționare în contextul căruia pe anumite componente ale rețelei TNT se pot impune taxe vehiculor grele de marfă și în directivă se specifică condițiile în care astfel de taxe suplimentare pot fi introduse. <clears throat> Scopul ar fi o mai bună aplicare a principiului polatorul plătește și utilizorul plătește, extinzându-l la toate vehiculele grele și într-o etapă ulterioară și la toate vehiculele de pasageri. Ideea e de a înlocui aceste vinete cu taxe asociate cu distanța parcursă. <clears throat> În ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, transportul rutier este sursa principală în Uniunea Europeană, 23% din totalul emisiilor, transportul rutier 72% dintre emisiile totale din sectorul transportului. Numărul vehiculelor grele crește, la fel și numărul vehiculelor de pasageri. Costurile acestor emisii sunt de asemenea semnificative aceste emisii provoacă cam o jumătate de milion de decese premature pe continentul european. Cererea în domeniul transportului crește tot timpul și de acolo și blocajele de trafic, congestionarea excesivă a rutelor, asta cu costuri ridicate, întârzieri, risipă de combustibil și emisii suplimentare. Toate se ridică la 1-2% din PIB-ul UE. Propunerea comisiei în linii mari este foarte bună, sprijin obiectivele generale, se dorește punerea în aplicare a unui sistem de taxare echitabil care va permite nu doar reducerea de emisii de dioxid de carbon, ci și de alți poluanți. Acest lucru se face printr-o mai bună punere în aplicare a principiului poluatorul plătește și va accelera tranziția către un sistem de transport cu emisii zero în ultimă instanță. Comisia propune să extindă cadrul juridic la toate vehiculele grele, inclusiv autobuze și autocare, și la vehicule ușoare. Eu sprijin această extindere. Aceste autobuze, autocare, autoturisme și camionete nu contribuie în mod suficient prin intermediul taxelor rutiere, deși aceste vehicule constituie o parte semnificativă a activității de transport ci sunt responsabile de o mare parte a impactului prin uzura infrastructurii și altor costuri externe. Pentru a încuraja o taxare echitabilă și eficientă, propun să se facă o separare între autoturisme și camionetele destinate transportului de mărfuri, care în prezent sunt considerate vehicule ușoare de transport. Deci taxele pentru vehicule grele de peste 3 tone și jumătate se vor aplica și camionetelor mari utilizate în sectorul transporturilor. Camionetele mari sunt din ce în ce mai mult utilizate pentru transportul de mărfuri pentru a eluda normele care se aplică vehiculelor grele. Este o tendință care va continua pe viitor. În ceea ce privește tarifarea infrastructurii, salut propunerea de eliminare treptată a taxării rutiere prin viniete, pentru că nu reflectă utilizarea efectivă a drumurilor și încurajează conducătorii să conducă mai mult timp, mai mult în timpul pe, pentru care au plătit. Pe de altă parte, dacă taxăm în funcție de distanță, ținem cont de utilizarea drumului și aplicăm mai bine principiile polatorul și utilizatorul plătesc. Propun să devanseze termene pentru eliminarea treptată a vinietelor pentru vehicolele grele, inclusiv pentru camionetele care transportă mărfuri, până în 2022 și pentru vehicule ușoare până în 2026. Menționam costurile externe și dați-mi voie să vă mai spun uh, câteva lucruri în acest sens. Se dorește o extindere a acestor costuri, a prevederilor privind aceste costuri și la vehiculele grele, însă dacă ne apucăm să definim aceste categorii, creăm o povară birocratică exagerată, pentru că poluarea atmosferică se simte pe sute de kilometri. De aceea, propun aplicarea unei taxe bazate pe costurile externe legate de costul poluării atmosferice și fonice pe întreaga rețea rutieră supuse unei taxe pentru infrastructură. Asta pentru toate vehiculele grele, începând cu 2026. <clears throat> Vrem să promovăm tranziția la o mobilitate cu emisii zero. Taxarea rutieră poate să ne ajute în atingerea acestui scop și pentru a accelera transmis, tranziția către mobilitatea cu emisii zero, propun să se păstreze acea reducere de 75% pentru vehicule cu emisii zero și eliminarea scutirii pe o perioadă de 4 ani de la taxele bazate pe costuri externe pentru vehicule din clasa euro, pentru cea mai ridicată clasă euro. <clears throat> Eliminarea scutirilor pentru viitoarele clase euro va accelera, în opinia mea, utilizarea vehiculelor cu emisii zero. Apoi, alocarea veniturilor este o componentă importantă dacă vrem să creștem acceptabilitatea socială a acestor taxe. Acestea trebuie să contribuie la taxele colectate și utilizate la întreținerea infrastructurii de transport, facilitând producerea și utilizarea de vehicule cu emisii zero și, de asemenea, a infrastructurii necesare acestora. <clears throat> Oamenii trebuie să vadă o corelație între utilizarea străzilor și repararea lor. Și dacă nu faci această corelație, e greu să justifici taxele percepute. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu celelalte grupuri în încercarea de a definitiva o opinie a noastră <clears throat> Mulțumim foarte mult, întrucât la ora 11 vine la noi ministrul mediului din Bulgaria, v-aș ruga să vă limitați timpii de intervenție ca să nu depășim perioada prevăzută pentru acest dosar. Cum am raportori din umbră și începem cu domnul Grip pentru raportor din umbră, un minut și jumătate. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mulțumesc. În opinia mea, Comisia Europeană a elaborat un proiect interesant de directivă care merge în direcția cea bună. Este ceea ce ne-a spus și raportorul nostru, domnul Dons. Colectarea de taxe aferent uh, numărului de kilometri parcurși în locul vinietelor care se leagă de durată și care nu reflectă utilizarea efectivă a străzilor, pare o propunere bună. Din punctul de vedere a utilizatorilor infrastructurii, ar părea mai echitabil din, și din punct de vedere al întreprinderilor. Totuși, sistemul de viniete este totuși unul care e mai uh, convenabil. Cumperi o vinietă și o poți folosi când vrei în perioada respectivă. Există informații cu privire la autoturisme, cum că trebuie să achiziționeze o vinietă pentru o anumită perioadă, ceea ce face să i plătească pentru o singură traversare a unei țări, ceea ce nu reflectă timpul pentru care au trebuit să achite vinieta și scopul inițial al directivei nu a fost acela de a acoperi astfel de traversări cu viniete. Acest lucru sigur ține de politica de mediu a fiecărui stat membru. Argumentele au fost prezentate aici. Transportul însă contribuie în mare parte la poluarea aerului. Taxele rutiere fac de asemenea parte dintr-un mix de astfel de politici. Până acum nu am susținut, state care nu au susținut până acum niciun fel de taxare, au în vedere acum astfel de taxe. Și cred că propunerea uh, Comisiei Europene s-ar putea să le dea peste cap aceste planuri. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să ne aducem aminte și de situația din Germania. Ei bine, cred că ar fi salutar un anume nivel de armonizare la nivel european. Sistemul, în momentul de față, se modifică. Ceea ce trebuie să avem în vedere este sfera de aplicare și gradul de armonizare. Ar trebui să armonizăm doar maniera în care se colectează aceste taxe și uh, modul în care statele membre pot uh, acoperi costurile prin aceste taxe sau ar trebui să armonizăm și modul în care statele membre cheltuie banii colectați prin astfel de taxe. Este o parte importantă a dezbaterii. Cred că ar trebui să ca aceste fonduri să fie alocați pe scopuri care țin de infrastructura de transport, dar să nu finanțeze alte obiective cu acești bani. Mulțumesc. Și aș mai avea o întrebare pentru Comisie. Aș dori să întreb Comisia Europeană cum anume planifică să treacă de la clasele euro la abordarea bazată pe dioxid de carbon. De ce astfel de modificări n-au fost trecute în directivă? Mulțumesc, intervine doamna președinte. Vă rog totuși să vă limitați, pentru că altfel trebuie să îi limitez pe ceilalți doritori să intervină. Următorul raportor din umbră este doamna Meissner. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succintă ca să respect timpul. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Sebdens pentru propunere, plecând de la premisa că există multe emisii în traficul rutier și că încercăm să îngrădim acest lucru, atunci acest lucru poate ar trebui să se reglementeze prin uh, intermediul impozitului asupra autovehiculelor Uh, dar vrem să implementăm și uh, principiul poluatorul plătește. Multe din aceste propuneri sunt bune, vinietele există și nu putem uh, de, să le eliminăm de azi pe mâine în Austria și în Elveția, de pildă, dar sigur că mai corect ar fi să se plătească în funcție de distanță. Dacă ar trebui acum să devansăm aceste termene pentru eliminarea acestor viniete, va trebui discutat dacă este suficient de pragmatic mi se pare logic să se taxeze folosirea infrastructurii și pentru costurile externe. De asemenea, logic mi se pare și reducerea pentru vehicule cu, fără emisii. Nu știu dacă ar trebui renunțat la uh, scutirea acelor vehicule cu cea mai scăzută categorie de emisii nu știu dacă e nevoie de acest lucru și sigur că uh, infrastructura, folosirea acesteia trebuie taxată, fiecare ministru de finanțe se bucură în acest sens. Dar cred că banii ar, fi, trebu, ar trebui folosiți atât pentru infrastructură cât și pentru povara asupra mediului. Mulțumesc, doamna Meissner, acum domnul Eck. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimați colegi. Propunerile Comisiei merg în direcția cea bună și eu susțin extinderea domeniului de aplicare la toate vehiculele și eliminarea așa numitei viniete și sper că activitatea noastră va contribui în, acest sens, astfel încât uh, cei care poluează să și plătească. Să sperăm că de data asta vom avea mai mult succes decât ultima dată și că vom folosi această șansă să uh, Uh, includem aspectele negative pentru mediu în taxele rutiere pentru autovehicule, închizând lacunele care există în momentul de față. Viitoarea directivă cu privire la viniete ar trebui să aducă progrese în ceea ce privește aplicarea principiului poluatorul plătește și o armonizare. Pagubele pentru mediu, agricultură și biodiversitate, aspectele negative pentru schimbările climatice, dar și dependența noastră de țiței trebuie să se încadreze aici și, de asemenea, regiunile geografice mai sensibile trebuie să aibă standarde de protecție mai bune. Ar trebui să ținem cont și de vehiculele sub 12 tone și, bineînțeles, amendamentele mele vor avea în vedere și îmbunătățirea condițiilor de lucru și evitarea dumpingului social, pentru că situația pe care o avem astăzi pentru șoferii de tir din uh, țările este europene îi defavorizează pe aceștia față de cei din vest. Aștept cu interes colaborarea cu ceilalți raportori din umbră pe marginea acestui dosar. Mulțumesc! Domnul Taylor acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și Seb, aș dori să felicit pentru munca depusă. Cred că este un pas în direcția cea bună. Propunerea comisiei este pe mâini bune, e, are și un spirit bun, pentru că peste 60% din poluare rezultă de la autovehiculele pentru pasageri și de aceea E crucial ca acestea, dar și tot restul vehiculor să fie incluse în sfera de aplicare și, de asemenea, vrem și o diferențiere obligatorie a taxelor rutiere care să fie bazate și pe distanță. Sunt instrumente vitale pentru a eficientiza și stimula călătorii mai eficiente. Tranziția la emisii zero este una urgentă dacă vrem să ne îndeplinim obiective de, în ceea ce privește uh, schimbările climatice și să abordăm clim- criza legată de poluarea aerului. De asemenea, sugerez să se acorde o greutate mai mare și celorlalți poluatori. Pentru că există un impact important asupra sănătății și avem nevoie de acest instrument pentru a depăși acest impas. De asemenea, trebuie să recunoaștem că sectorul de transport trebuie să înceapă să-și plătească contribuția. Trebuie să fie aplicate costuri externe întregii rețele. Acest lucru va încuraja concurența și competiția între modurile de transport. 100% din rețea ar trebui să fie acoperite de astfel de taxe, trebuie să creăm astfel condiții egale. Doamna Evi. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului pentru propunere și pentru intervenția dânsului în care ne-a prezentat această nouă propunere a Comisiei. Pare fi hotărât uh, să se asigure ca Raportul uh, nostru va asigura aplicarea acestui principiu poluatorul plătește și în sectorul transporturilor. Sunt de acord cu abordarea de bază a Comisiei Europene și anume aceea de a extinde sfera de aplicare a acestei directive pentru a include nu doar vehicule grele, ci și cele ușoare și de asemenea de a introduce taxe rutiere bazate pe distanța parcursă și eliminarea treptată a vinietelor, care mi se pare o măsură mai eficientă. Ne aflăm în fața unei provocări și anume ca acest aviz legislativ să fie cât mai realist posibil, în același timp și ambițios, pentru a da curs obiectivelor pe care ni le-am propus pentru 2020 și anume uh, internalizarea completă a costurilor externe și a zgomotului și a poluării mediului. De aceea vom face tot posibilul pentru ca și costurile congestiilor să fie internalizate, de asemenea costurile, cheltuielile investite în moduri de transport cu emisii zero. Și de asemenea, pentru a accelera tranziția către electromobilitate. Utilizarea acestor resurse trebuie să fie transparentă. Mulțumesc, intervine doamna președinte. Și doamna Mela. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Dosarul ăsta are niște probleme, după părerea noastră, cel puțin în ceea ce privește modul acesta de a impozita uh, în mod egal și vehiculele naționale și cele străine. Fiecare țară are propriile dispoziții, unele vor fi menținute, alele vor fi modificate. O țară de tranzit cum ar fi Franța își întreține rețeaua cu bani foarte mulți și se mai pune și problema de, uh, polu poluării și participă și vehiculele naționale și cele care nu sunt naționale. Vom lucra la acest dosar, dar apare o problemă majoră și anume faptul că dosarul acesta pare să arate și e primul din acest gen care impune o fiscalitate europeană. Și vom fi foarte vigilenți din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Dorfman, un minut. Mulțumesc. Cred că raportul merge în direcția cea bună. Aș dori doar să mă refer la două, trei lucruri. Cred că este important să includem și micile vehicule de transport în aplicarea acestor taxe. Faptul că există din ce în ce mai multe vehicule mai camionete de transport duce și la mult mai multe accidente pe străzi sunt și eu pentru o tarifare în funcție de distanță. Pentru autoturisme ar trebui să existe o perioadă de tranziție până în 2025, dar dacă procedăm așa, trebuie să ne asigurăm să nu existe și alte state membre care să introducă vinieta până atunci, pentru a nu îngreuna situația și mai mult. În ceea ce privește alocarea precisă a fondurilor, sunt pentru, însă și persoanele care uh, trăiesc în zonele uh, afectate de transport ar trebui să beneficieze. Nu este vorba doar de îmbunătățirea infrastructurii de transport. Multe autostrăzi sunt congestionate și mulți operatori uh, sunt uh, societăți foarte profitabile. Nu este vorba de a îmbunătăți profitabilitatea acestora, cred că infrastructura o pot realiza cu ceea ce primesc uh, deja acum. Eu cred că banii ar trebui folosiți și pentru îmbunătățirea calității vieții pe parcursul acestor segmente. Mulțumesc. Acum din partea Comisiei, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun. Comisia salută amendamentele propuse. Știm că raportul uh, corespunde foarte mult și raportului, cu raportul doamnei Revudalon din Comisia de Transport. Luăm notă mai ales de măsurile legate de mediu din această propunere. De pildă, înlocuirea valorilor de referință propuse de comisie prin valori minime este un aspect care poate fi avut în vedere. Luăm de asemenea notă și de devansarea termenelor pentru eliminarea taxării pe bază de viniete. Acest lucru face ca textul să fie mai ambițios. Salutăm de asemenea și schimbările propuse în ceea ce privește emisiile cu vehicule cu emisii zero și discountul de 75% pentru aceste vehicule ar, fi, ar putea fi aplicat de la începutul uh, intrării în vigoare a acestei directive. Nu avem nicio problemă în această privință, în ceea ce privește destinația precisă a fondurilor. După cum știți, Comisia susține în general utilizarea veniturilor din taxe rutiere pentru investiții în sectorul de transport, astfel încât transportul în ansamblu să devină mai sustenabil. Și salutăm de asemenea și punctele suplimentare adăugate la articolul 9 al directivei pentru stimularea utilizării acestor venituri pentru transportul curat. În același timp, cred că se impune prudență totuși. Am um, Ați văzut probabil că celelalte elemente din directivă de la acest articol sunt uh, anumite măsuri care ar putea susține traficul sigur uh, și parcările. Acestea au fost eliminate din raport. Poate că v-ați putea gândi încă o dată la acest lucru. Iar în ceea ce privește întrebarea adresată Comisiei în funcție de va- variabilitatea taxelor în funcție de emisii. Aceste lucruri încă nu au fost precis definite în directivă până acum, motivul fiind unul foarte simple, simplu. Datele necesare în acest sens, deci emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele grele, nu sunt încă disponibile. Acestea sunt în lucru se calculează în momentul de față, se, e în curs de finalizare și metodologia și odată ce dispunem de astfel de valori de dioxid de carbon certificate, atunci am putea veni și cu o manieră concretă de diferențiere a acestor clase de vehicule în funcție de emisiile lor. De aceea, Comisia propune ca acest aspect să fie abordat într-un act delegat. Sigur că este o chestiune de ordin politic dacă statele membre sau Parlamentul doresc ca o astfel de măsură să fie abordată într-un act delegat. Motivul pentru care propunem acest lucru este acela că ar uh, face posibilă diferențierea taxelor rutiere în funcție de emisiile de carbon într-un timp mai scurt uh, și în viitor, fără mai aștepta o modificare a întregii directive în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Dans! Vă rog să încercați să fiți cât mai succint. Mulțumesc tuturor pentru comentarii și Comisiei pentru răspuns. Cred că este un acord amplu asupra acestui dosar. Există anumite diferențe între grupuri, dar nimic care să nu poată fi rezolvat în cursul discuțiilor. Cu toții suntem de acord că e nevoie să susținem principiile în mare a propunerii Comisiei de a înlocui actualul sistem de taxare a utilizării străzilor și că acest lucru va face obiectul unei legiferări europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Chiar ne-am încadrat. Termenul de depunere a amendamentelor este 1 februarie pe 26-27 martie va avea loc votul din comisie și acum vă invit să trecem la urmă următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume schimbul de opinii cu domnul Nemo Dimov, ministru al mediului și al apelor din cadrul președinției bulgare. Hello everyone. So let's start. Bună ziua! Haideți să trecem la următorul punct din ordinea de zi. Vreau să urez bun venit domnului ministru Nenodimov, care se ocupă de mediu și ape. Este reprezentantul președinției bulgare. Doresc de asemenea să felicit Bulgaria. Este prima dată când asigură președinția Consiliului Uniunii Europene și urăm succes în următoarele șase luni. Ca de obicei, la începutul președinției, ministrii stabilesc care sunt și prezintă prioritățile președinției în domeniul mediului, climei și are loc un schimb de vederi cu membrii comisiei noastre. De asemenea, am înțeles că domnul ministru se va referi la siguranța alimentară care de asemenea face parte din mandatul comisiei noastre. Așteptăm cu nerăbdare prezentarea domnului ministru, așa că aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în limba mea maternă, dar aș dori să vă invit pe toți uh, în timpul acestei ore și jumătate să discutăm. După aceea, dacă mai rămâne timp, vă rog uh, să continuăm. Și acum o să vorbesc în limba bulgară. Doamnă președinte, uh, vicepreședinți uh, și membri ai Comisiei Envi, vreau să vă spun că sunt extrem de emoționat că mă aflu în fața dumneavoastră astăzi, membrii ai Parlamentului European al Comisiei ENVI. Și voi prezenta care sunt prioritățile președinției noastre în domeniul mediului. Suntem uh, unul din cele mai vechi state din Europa, iar rolul nostru nu poate fi decât unul, îmbogățirea și sporirea cu identității culturale a Europei. Noi contribuim la diversitatea culturală nu numai prin istoria diversă și prin bogăția culturală și artistică, dar pentru că avem trei alfabete. Alfabetul cirilic, a Bulgaria este la o crucișare de drumuri și a asigurat protecția Europei cu, cu costul a multe vieți. Noi suntem gardianul porții sud-estice a Europei. Misiunea noastră include faptul că trebuie să ne mm, salvăm și diversitatea naturală. Uh, noi avem o bogăție extremă de biodiversitate. Față de acest lucru, analizăm uh, căi de dezvoltare economică pentru a ajunge la un echilibru uh, în legătură cu protecția mediului. Ne vom ocupa activ în timpul președinției noastre tocmai uh, pentru a menține această, acest echilibru. În timpul președinției Consiliului este extrem de important pentru noi să punem bazele unui dialog eficient și deschis cu Parlamentul European în calitatea sa de colegiuitor. Consider că această prezentare a priorităților noastre în domeniul mediului pe care o fac astăzi aici ca o parte importantă a relațiilor noastre cu Parlamentul European. Acceptăm provocarea primei președinții bulgare a Consiliului Uniunii Europene și sunt gata să am un dialog permanent pentru a găsi soluții de lucru și pentru a ajunge la rezultate reale, pentru a proteja interesul cetățenilor europeni și valorile europene esențiale. Europa și cetățenii au nevoie de siguranță, stabilitate și solidaritate. Siguranța, asigurarea sănătății planetei și asigurarea sănătății locuitorilor, stabilitatea, adică un mediu uh, care să ducă la o creștere uh, bazată pe creștere biologică și să putem ajunge la tranziția spre economia circulară și inovații în domeniul ecologic. Solidaritatea, convergența societății europene, ținând cont de, de speci, trăsăturile specifice geografice, economice și culturale ale reg- regiunilor. Ne concentrăm pe tranziția către economia circulară prin uh, utilizarea eficientă a resurselor și atenuarea efectelor asupra mediului noi ne îndreptăm către atingerea unei dezvoltări durabile și în același timp spre găsirea unor soluții care să fie corecte. Cum spuneam, prioritățile noastre sunt uh, economia circulară și inovațiile ecologice. Ne gândim la mini-pachetul pentru economia circulară adoptat de comisie săptămâna trecută. Vrem să considerăm că una din prioritățile noastre este strategia în materie de materiale plastic. Vom discuta acest lucru la Consiliul din martie. Ne vom concentra pe sporirea reciclării și pe scăderea incinerării deșeurilor de plastic și a depozitărilor la nivelul solului ne vom strădui să adoptăm consiliale, concluziile Consiliului în iulie în acest sens. Ele vor fi orientarea Comisiei pentru următoarea etapă și pentru măsurile care urmează să fie adoptate măsuri din strategie care trebuie să fie puse uh, în aplicare cu prioritate. Vreau să menționez un lucru important. Dezbaterea va include și comunicarea privind interfața dintre produsele chimice și legislația privind uh, deșeurile. Ne concentrăm și pe îmbunătățirea calității aerului. Poluarea aerului este o problemă socială, dar și o problemă de mediu, pentru că vine cu multe provocări legate de uh, atenuarea efectului negativ al agenților poluatori sunt foarte multe probe. 6, 16 state membre, conform Comisiei, uh, au o asemenea problemă. Iată de ce ne vom concentra către diverse inițiative legate de utilizarea mecanismelor și a soluțiilor inovatoare pentru a îmbunătăți calitatea aerului, astfel încât aceste mecanisme să fie mai populare pentru a proteja sănătatea cetățenilor și a mediului va fi subiectul conferinței la nivel înalt dedicată inovațiilor ecologice pe care o organizăm împreună cu Comisia pe 5-6 februarie la Sofia. Calitatea aerului va fi de asemenea discutată ca subiect la Consiliul Informal din aprilie. Vreau să folosesc acest prilej, doamnă președintă, să vă invit să participați la ambele evenimente. Prioritățile noastre se referă la asemenea și la o mai bună legiferare în sensul unei mai bune aplicări a legislației de mediu. Este responsabilitatea noastră comună, pentru că legislația europeană curentă conține anumite obiective contradictorii care nu sunt prioritizate și care creează lipsă de predictibilitate și o aplicare nedurabilă. Și mai e o problemă legislația de mediu pe de-o parte și legislația privind agricultura, energia și clima pe de altă parte. Depășirea acestor contradicții este foarte importantă pentru a garanta o mai bună aplicare și pentru a ajunge la obiective mai înalte. Iată de ce, pe lângă faptul că vom avea această discuție politică la Consiliul Formal din aprilie, ne vom ocupa de această chestiune în timpul reuniunii Consiliului din martie, când vom vorbi despre ecologizare. Și pentru a evita speculații sau interpretări greșite, vreau să subliniez clar că există un consens politic în Europa pe marginea acestor chestiuni referitoare la schimbările de climă și măsurile care trebuie luate. Bulgaria face parte din acest consens. Ca președinte al Consiliului mă voi ocupa de menținerea acestui consens. În următoarele luni ne vom pregăti pentru COP24 și vom facilita dialogul privind aplicarea mecanismelor care rezultă din acordul de la Paris. Ne vom ocupa de chestiunile de adaptare în lumina politicilor Uniunii Europene și o mai bună mobilizare a resurselor financiare din bugetul Uniunii Europene. Nou cadru legal pentru decarbonizarea transportului este un alt pilon de care ne vom ocupa activ. Scopul nostru este să ajungem la uh, un acord politic uh, pentru vehiculele, pentru monitorizarea emisiilor de CO2 la vehiculele grele. Am început asemenea discuții privind standardele emisiilor de CO2 la mașinile noi și la camionetele noi, la microbuzele noi. E o propunere foarte importantă pentru Europa și pentru cetățenii săi în, în, din această, acest sector industrial și la Consiliul din iunie vom avea o discuție la nivelul ministrilor ca să vedem care este viziunea și care sunt orientările ministrilor. În concluzie, Bulgaria și președinția bulgară a Consiliului Uniunii Europene are loc într-un moment foarte important. Sunt provocări greu de imaginat. Este o criză despre care uitasem în momentele de prosperitate. Iar uh, aceste provocări ne-au unit, ne-au făcut mai puternici, iar criza ne-a învățat că nu trebuie să luăm nimic drept bun Trebuie să reacționăm la criză cu uh, adâncirea Europei. Uh, viitorul aparține Europei Unității, uh, Europei Prosperității și Europei Solidarității. Pentru că uniți suntem puternici. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ministru, pentru activitatea dumneavoastră și pentru cele spuse de dumneavoastră. Iar acum coordonatorii grupurilor politice sau reprezentanții grupurilor politice sunt gata să vă adreseze întrebări. Deci, cum spuneam, vom începe în primul rând cu domnul Lavia. Grazie, signor ministru, per... Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența noastră aici, în Comisia de Mediu, abordând teme pe care le-ați identificat ca prioritare pentru președinția bulgară. Este importantă această colaborare între cei doi colegiuitori, pe de parte Consiliul și pe de altă parte Parlamentul, care, după tratatul de la Lisabona, pot decide liniile legislative pe care se mișcă Europa ulterior. E important că ați subliniat importanța anumitor pachete legislative pe care Consiliul intenționează să le implementeze în cursul celor șase luni de președinție bulgară, plecând de la pachetul pe economia circulară, reciclarea și așa mai departe. Sunt împărtășite aceste obiective după acordul cu care se, la care s-a ajuns cu președinția anterioară pentru trecerea la o implementare imediată și pentru a pune în aplicare conținutul înțelegerii la care s-a ajuns pentru a finaliza dosarul până în iunie. În ceea ce privește protecția cetățenilor, punerea în aplicare a legislației de medie în conformitate cu prioritățile legislative, greening în politica agricolă sunt chestiuni importante și pentru Parlament. Există totuși un pericol pe care îl întrevedem din punctul nostru de vedere, în special în ceea ce privește politica agricolă comună, și anume că se merge spre o renaționalizare a politicilor și o europeizare a acțiunilor de mediu, ceea ce nu ne dorim. Însă trec la o întrebare specifică, care e importantă pentru mine, și anume se leagă de revizuirea preconizată a directivei cu privire la apă. Era prevăzut ca în 2015 Comisia Europeană să reexamineze anexa 1 în ceea ce privește calitatea apei față de progresul științific și tehnologic. Însă această anexă n-a fost niciodată actualizată. În interiorul acestei anexe există trimiteri la calitatea apei și în special la conținut de poluanți care în um, anumite zone fac ca apa să nu mai poată fi folosită. Conținutul de bor este maxim de 1 mg per litru, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății prevăd o limită de 2,4 mg în lumină. Schimbului de informații pe care l-am avut cu Comisia Europeană, care spune că trebuie să revizuim anexele directivei. Dacă nu considerați că ar trebui să facem acest lucru și în termenul cel mai scurt posibil, asta și în lumina faptului că apa este o resursă foarte limitată. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în această privință. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Bonafea are cuvântul acum. Ministru. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule ministru. Într-adevăr, se impun uh, felicitări duble, atât pentru conducerea acestui semestru și pentru faptul că este prima președinție bulgară. Dețineți în mână acum dosare legislative importante pentru grupul nostru a socialiștilor și democrațiilor. Mă gândesc la toată munca care vă așteaptă elaborând pozițiile Consiliului în ceea ce privește automobilele, de pildă, dar mă gândesc și la continuarea trialogului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon de la camioane, așa cum spunea colegul Zofoli. Teme care sunt cruciale pentru a respecta angajamentul pe care ni l-am asumat prin acordul de la Paris și, evident, și pentru a îmbunătăți calitatea aerului pentru cetățenii noștri. Și apoi, pe bună dreptate, ați vorbit despre despre mini-pachetul pe economia circulară, strategia cu privire la materialele plastice, care abia au apărut și care au fost discutate în cursul ultimei plenare de la Strasbourg. După cum știți, există și un alt dosar, cel cu privire la economia circulară, la care v-ați referit ca o prioritate. Am fost raportor pe acest raport. s-a ajuns la un acord provizoriu tocmai luna trecută, după o negociere care a fost foarte dură și complicată. Din păcate, însă, acest acord s-a blocat la secretariatul Consiliului și de aceea eu vă cer ajutorul pentru a merge mai departe cu acest dosar, respectând acordul și apoi, evident, pentru implementarea tuturor măsurilor care sunt incluse în pachetul economiei circulare, începând cu reciclarea, <clears throat> reducerea depozitării deșeurilor. Mi-a făcut plăcere să vă aud spunând că printre prioritățile președinției se numără și dezvoltarea și inovarea. Este o temă centrală pentru că astăzi avem nevoie de soluții tehnologice, de inovare pentru a avea produse care respectă criteriile de durabilitate pe parcursul întregului ciclu de viață. În acest sens, vă solicit și aici ajutorul, astfel încât Comisia să poată prezenta cât mai rapid propunerile pe care Uh, și-a propus să, să le prezinte pe economia circulară. Asta vă întreb, dacă vrem să schimbăm paradigma dezvoltării și să trecem la o dezvoltare durabilă în Europa, înainte altora, pentru a avea avantaje concurențiale, e clar că aceste teme nu se pot lega doar de mediu, care este fundamental, așa cum ați spus uh, și dumneavoastră, ci într-o economie care să știe să protejeze mediul. Și vă întreb, vă gândiți să ajungeți la un document uh, comun și cu Consiliul pentru Competitivitate, astfel încât aceste teme să nu fie doar teme de mediu, ci de relansare economică. Mulțumesc foarte mult. Vă amintesc că aveți două minute la dispoziție. Doamna Gerling, mulțumesc foarte mult. Aș dori de asemenea să-l salut pe domnul ministru Vreau să vorbesc despre o chestiune care nu e pe agenda legislativă, dar uh, președinția nu se referă doar la legislație, ci și la alte chestiuni importante, la alte chestiuni importante, și anume care este sentimentul public uh, legat de anumite chestiuni. Iar, după părerea mea, cred că problema calității aerului este extrem de importantă pentru locuitorii noștri. Am analizat uh, raportul Agenției de Mediu privind calitatea aerului din Bulgaria și văd că și Bulgaria are aceeași probleme ca multe alte state membre. Și aș dori să văd că se întreprind niște acțiuni care nu așteaptă o legislație anume, nu? Că se pregătesc, eu știu, niște declarații ale statelor membre care sunt gata să ia niște măsuri în ceea ce privește calitatea aerului sunt foarte multe țări pe această listă. De la Comisie a apărut o listă lungă și, după părerea mea, este o chestiune care a ajuns într-un punct de criză. Și ar trebui ca în timpul prezenția dumneavoastră să, să se ajungă la un fel de acțiune. Poate puteți să-mi spuneți cu experiența dumneavoastră națională, ce credeți că ar trebui să facă sau ce ar putea să facă președinția bulgară pentru a face pași înainte în această chestiune? Mulțumesc. Domnul Gerbrande, Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru Dimov, că ați venit la Parlament. Am trei întrebări scurte. Prima se referă la schimbările de climă. Ați vorbit despre un consens existent la nivelul Uniunii Europene și la nivelul președinției bulgare referitor la schimbările de climă, dar dumneavoastră personal ați pus uh, schimbările de climă sub semnul întrebării Uh, și v-ați pus întrebarea dacă într-adevăr activitățile omului au cauzat acest lucru și v-ați pus întrebări personal legat de teoria ridicării nivelului morilor. Cum veți prezida, prezida reuniuni foarte importante privind schimbările de climă, vreau să știu care e părerea voastră dumneavoastră personală despre acest subiect. Apoi, calitatea aerului. Mă bucur că este o prioritate, dar în același timp Bulgaria este alături de Polonia Uh, într-o acțiune juridică împotriva unei legi care a fost deja adoptată, vorbind de legislație, privind noile standarde de emisie uh, pentru uh, instalațiile bazate pe combustie, ceea ce va avea un impact foarte mare asupra Bulgariei puteți să ne spuneți cum este o prioritate și în același timp ați introdus uh, o nouă acțiune juridică împotriva noilor standarde. Și apoi, doamnă președinte, strategia biodiversității pentru 2020, uh, toți indicatorii au primit uh, undă roșie, în afară de unul singur, uh, nu știu cum putem face acest lucru dacă nu ne apropiem de țintele acesta de strategie de biodiversitate în 2020. Avem nevoie de acțiuni concrete. Președinția bulgară e gata să facă ceva privind biodiversitatea în următoarele șase luni pentru a salva natura din Europa. Mulțumesc foarte mult, doamna Conecina. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule ministru. Înțeleg că economia circulară și legislația privind deșeurile sunt subiecte foarte importante. Totuși, ne confruntăm cu un alt pachet adoptat la ultima plenară de la Strasbourg. Și anume, e vorba de pachetul pentru climă, e vorba de trei documente, LULUCF, guvernanța și biocarburanții ca și uh, o măsură legată de eficiența energetică. N-ați menționat aceste subiecte deloc. Întrebarea mea este dacă doriți să promovați aceste chestiuni, fie prin aplicarea lor directă, aplicarea directă a rapoartelor și a instrumentelor legislative, sau sub forma unor uh, negocieri tripartite. Ce putem aștepta din partea dumneavoastră în asemenea negocieri tripartite? Și mai am o întrebare legată de biocarburanți. Care este părerea dumneavoastră legată de eliminarea treptată a biocarburanților din prima generație cu un termen foarte scurt? și de asemenea biocarburanții bazați pe ulei de palmier care trebuie uh, interziși. Vrem să eliminăm treptat până în 2020. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Mela. Este? Nu. Deci în felul acesta nu se încheie prima rundă de întrebări. Domnule ministru, aveți acum posibilitatea să răspundeți la întrebările pe care le-au pus colegii. Благодаря много, Mulțumesc foarte mult. Întrebări, într-adevăr, deosebit de importante. Și am să încerc să vă dau mai multe detalii mi s-a spus că prezentarea inițială ar trebui să fie mai concisă, așa că n-am putut să mă refer chiar la fiecare aspect pe care am dorit să-l menționez. Și am să revin la ultima întrebare încă o dată, dar am să încep în ordine. Domnul Lavia. Tot ceea ce ține de sănătatea cetățenilor este important în ceea ce privește calitatea aerului, da, aceste elemente pe care le-am menționat, dar asta nu înseamnă că apa e mai puțin importantă sau că alte componente ale mediului sunt mai puțin importante. Mai mult, Comisia Europeană spune că în Bulgaria avem uh, apa de băut uh, de cea mai bună calitate din Europa, dar acum eu reprezint Consiliul, n-am să vorbesc de uh, lucruri ce țin de națiunea mea. Ceea ce privește această directivă referitoare la apa potabilă, analiza ne-a arătat că punerea ei în aplicare este o componentă esențială a garantării calității apei potabile în Uniunea Europeană și s-au identificat și o serie de zone problemă unde e nevoie de îmbunătățiri. E vorba aici de a oferi informații utilizatorilor finali, de standarde de calitate și așa mai departe. Deci așteptăm o propunere a Comisiei de revizuire a directivei cu speranța că aceste chestiuni își vor găsi răspunsul. Sunt sigur că vom avea o directivă care va omogeniza producție, eh, protecția sănătății umane împotriva practicilor nocive încă prezente în Uniunea Europeană. Doamna Bonafé, ați, uh, v-ați referit la câteva chestiuni importante referite la economia circulară, eco-inovație și creștere și Uniunea Europeană. Am să încep cu economia circulară. Mediul, de fapt, e exemplul perfect de economie circulară. Trebuie să învățăm de la mediu dacă vrem o economie circulară. Ecoinovarea este o prioritate pentru acest trio prezidențial, pentru că în câteva rânduri Europa a trecut prin crize și cred că Europa a dat dovadă de acea ingeniozitate care a permis revenirea la prosperitate și de aceea, în momentul în care ne confruntăm cu diferite provocări, vom încuraja tocmai această ingeniozitate lucrând împreună. E o temă importantă și, sigur, discuțiile vor dura dincolo de președinția noastră, dar nu vor fi scăpate din vedere de următoarele președinții. Nu e ceva ce se poate rezolva în șase luni sau un an. E un proces care trebuie să fie sprijinit. Pachetul privind deșeurile. M-ați întrebat în legătură cu acesta? Estonia a făcut foarte multe și categoric președinția lor a fost un mare pas înainte. În februarie vom încerca să introducem acest pachet în Coreper pentru a merge înainte cu ea. Uh, v-ați referit la calitatea aerului apoi. E nevoie, într-adevăr, de măsuri. Asta se poate face printr-un act legislativ sau altfel, Am primit ceva de la EA în legătură cu temperaturile crescute, medianuale, însă, într-adevăr, există un domeniu de care nu ne-am ocupat și anume Balcanii Occidentali. Sunt parte din Europa, nu sunt parte din Uniunea Europeană, iar președinția noastră va încerca să-i uh, vizeze și pe acești uh, europeni care consideră că locul lor este într-adevăr pe acest continent. Dacă tot vorbim de măsuri speciale, aș vrea să fie inclus și cei din Balcanii Occidentale aici. Am invitat uh, ministrii de resort de acolo să vină pe 6 februarie la Sofia la o întâlnire unde vom discuta ecoinovarea și calitatea aerului, o prioritate pentru Bulgaria. și sperăm că și aceste țări vor fi incluse în dialog, pentru că, după cum știți, atmosfera nu are idee de unde sunt frontierele. Domnul Gerbrandi a avut uh, la rândul său câteva întrebări, câteva cu titlu personal. După cum am spus de la început, eh, pot să vă răspund și la întrebări personale, dar aici sunt în calitatea mea de ministru bulgar, reprezentând președinția Consiliului. Dacă doriți o conversație personală, putem să o avem în bilateral. În eh, declarația mea am spus că în Europa există un consens politic și consensul este instrumentul politic care ne permite să atingem anumite obiective. Apoi știința e un proces continuu, nu e vorba de o chestiune de convingere. Oamenii de știință vin cu argumente care permit politicienilor să ajungă la un consens, consens care se traduce în fapte. Președinția dorește să păstreze acest consens de unde și uh, referirea pe care am făcut-o în discu- mea inițială. ați spus că Bulgaria împreună cu Polonia contestă un act al Comisiei. Calitatea aerului este o prioritate principală, o prioritate pentru Bulgaria și probabil pentru toate statele membre. Asta nu vine să invalideze faptul că noi contestăm un act, sau mai precis, procedura juridică prin care a fost adoptat. Noi considerăm că acolo a fost vorba de deficiență de procedură și credem că n-ar trebui să fie loc pentru așa ceva. Dacă tribunalul ne dă dreptate, bine, dacă nu ne dă dreptate, foarte bine, iarăși. Însă, statul de drept este una dintre valorile fundamentale și noi considerăm că avem dreptul să contestăm legislația. De aceea ne-am alăturat Poloniei în acest demers. Vorbeați de protejarea naturii. Cred că noi, bulgarii, suntem un exemplu în acest sens. Suntem una dintre țările cu cel mai mare procentaj de rezervații Natura 2000. Mai bine de 30% din țară intră în Natura 2000. dezvoltarea economică trebuie să meargă în mână cu protecția mediului și cu protecția diversității biologice. Am spus aceste lucruri. Economia și protecția mediului sunt la fel de importante pentru ca cetățenii să poată duce o viață prosperă. Nu poți să modifici echilibru într-o direcție sau alta. Păstrând echilibru doar poți să asiguri o viață mai bună pentru cetățeni. Apoi, doamna Conecna, cred că am încercat de altfel să răspund chiar la început uh, la câteva dintre întrebările privind eficiența energetică și apoi regulamentul privind guvernanța. și directiva privind energiile regenerabile. Președinția bulgară dorește să continue activitatea la pachetul privind energia curată. Ne vom baza în acest demers pe realizările președinției estone. De asemenea, ne așteptăm să înceapă dialogurile tripartite privind regulamentul referitor la guvernanță și, de asemenea, proiectul de directivă privind eficiența energetică și energiile regenerabile. Ne Așteptăm să avem uh, discuții fructuoase și intense cu Parlamentul European și sper că negocierile vor fi transparente și constructive. Și aici aș mai vrea să adaug ceva. Cu toții, parlamentari europeni, reprezentați uh, diferitele grupuri sociale, diferite interese ale alegătorilor dumneavoastră. Deci ar trebui să existe un echilibru între aceste interese. Activitatea în comun și cooperarea sunt esențiale dacă vrem într-adevăr acest echilibru, un echilibru între statele membre și un echilibru și în ceea ce privește interesele alegătorilor. Și cred că va fi loc de discuții serioase. Mulțumim, spune doamna președinte. Acum a doua rundă de întrebări. Toată lumea poate să pună întrebări acum. Limitați-vă însă la un minut. Doamna Șeița. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Dimov, întrucât eh, pentru dumneavoastră Balcanii Occidentali sunt o prioritate și mai precis integrarea acestora în Uniunea Europeană, am o întrebare ce ține de mediu și s-ar putea să se regăsească între prioritățile noastre. Cu câteva luni în urmă, nu pentru prima dată, a avut loc un eh, dezastru ecologic provocat de deșeurile marine care au venit în direcția țării mele. Eu sunt din Dubrovnik, și în repetate rânduri noi am suferit un dezastru ecologic, am și fotografii pe care le puteți vedea, cauza de cantitatea uriașă de deșeuri ce vin din Albania și Muntenegru. Acestea sunt duse de curent înspre Dubrovnik și spre insulele croate. În repetate rânduri am făcut apel la comisie cerând ajutor împotriva unui astfel de dezastru ecologic, aceste țări sunt semnatare ale Convenției de la Barcelona privind protecția zonelor de coastă, dar volumul de deșeuri nu face decât să sporească, cu consecințe dramatice pentru floră și faună. Eu aștept cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla cu această strategie europeană pe care tocmai o discutăm, dar uh, o cooperare eficientă între statele membre și aceste state învecinate, care sunt acum țări candidate, este necesară dacă vrem să avem politici de mediu mai bune. Există posibilitatea de a introduce criterii mai stricte pentru deschiderea și închiderea capitolelor de negociere referitoare la mediu. Asta e întrebarea precisă. Domnul Bacnia. Domnule ministru, doamnă președinte, stimați colegi, uh, sunt puțin stânjenit. Am fost raportor pentru Parlamentul European uh, cu ocazia acestui acord istoric de la Paris, de la Paris, în decembrie 2015, COP21. Am fost apoi co-raportor pentru COP23. Înaintea acestei audieri am observat că există o serie de afirmații personale ale noastre care nu merg deloc în direcția acțiunilor pe care noi cu toții le întreprindem la nivelul Uniunii Europene în încercarea de a combate schimbările de climă. Ați spus public că schimbările de climă sunt un mit al stângii care vrea să controleze capitalul industrial. Domnule ministru, cred că realitatea ne arată că planeta e în pericol și că noi, în Uniunea Europeană, trebuie să fim primii în lupta împotriva schimbărilor de climă. Sper că în aceste șase luni o să reușiți să treceți peste convingerile personale și că o să păstrați și să apărați poziția europeană în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor de climă. Și că o întrebare, aveți în vedere organizarea unei ședinții ministeriale care se reflect, re, refere la finanțarea luptei împotriva schimbării de climă, asta în prelungirea summitului One Planet organizat de președintele Macron în decembrie trecut la Paris. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Meissner. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc pentru prezentare. Aș dori să mă refer în primul rând la strategia pentru materiale plastice uh, din partea Comisiei și mă bucur că și dumneavoastră vedeți aici o prioritate. Încercăm acum să ajungem să aducem expoziția G7 cu privire la materiale plastice din mări aici la Bruxelles, împreună cu mai mulți deputați. Poate reușim. Asta doar așa ca anunț și acum mă refer tot la mări. Pe noi interesează sănătatea marină și Bulgaria are litoral și există o propunere a Comisiei în ceea ce privește guvernanța internațională a oceanelor, unde participă și Consiliul. Deci sănătatea marină este o chestiune foarte importantă și pentru schimbările climatice, dar și pentru noi toți. Întrebare. Pentru iulie la Burgas este Ziua Europeană a Mărilor. Uh, probabil că participați acolo și vă întreb uh, ce faceți acolo ca minister al mediului, uh, să tematizați uh, o, o temă anume, protecția cal- calității marine, climă și mări. M-ar interesa ce astfel de temă preferați. Eu cred că în calitate de ministru al mediului, acolo cu siguranță ar trebui să vă axați pe o poziție doamnă președintă. În primul rând, vorbind despre schimbările de climă, mi se pare puțin șocant uh, propunerea privind continuarea activității pentru a elimina plasticele și economia circulată și toate celelalte. Și apoi puneți uh, sub semnul întrebării schimbarea de climă și vorbiți apoi de poluare. Cred că e o eroare ca Uniunea Europeană să dea Uh, această lipsă de încredere. Cred că v-ați referit la nevoia ca știința să spună cuvântul, iar cred că știința și-a spus deja cuvântul aici. Când a apărut dinozauri, a fost un meteorit, a fost o schimbare de climă sau a fost evoluția speciei. Nu știm acest lucru, dar astăzi au evoluat foarte mult cunoștințelor și cred că sunt foarte multe cunoștințe ca să știm ce se întâmplă cu schimbările de climă. Dar care sunt consecințele schimbărilor de climă? Pentru că ele sunt puțin cunoscute și sunt negative. Sunt inundații în centrul Europei, în sudul Europei, că în sud sunt incendii și că uh, sunt uh, perioade de secetă și combatem aceste perioade. Comisia a făcut o propunere privind mecanismul de protecție civilă și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, viziunea dumneavoastră. Cred că trebuie să fie un mecanism puternic, un mecanism care să stabilească o harta a riscurilor, pentru că riscurile sunt diferite pentru fiecare zonă în parte, deci trebuie studiată zona, riscurile zonei respective. Este o activitate de prevenire care e necesară și apoi de reparare, nu numai în momentul în care se întâmplă o nenorocire, ci pe termen lung, ajutând statele membre, pentru ca, de fapt, consecințele depășesc de foarte multe ori capacitatea statelor membre, dacă ne gândim la Portugalia sau alte state Aici e vorba de fondul de solidaritate, care nu este suficient, care trebuie modificat pentru că calculul se face în funcție de PIB-ul global al regiunii. Deci regiunile care sunt foarte populate și sărace au un PIB care poate fi mai mare decât PIB-ul per capita al altor regiuni mai bogate. Care este viziunea dumneavoastră din acest punct de vedere? Mulțumesc foarte mult, vreau să știu despre schimbările de climă, mulțumesc. <clears throat> Domnule, mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule Dimov, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru a informa despre obiectivele președinției bulgare în domeniul politicii de mediu. În prezentarea dumneavoastră ați subliniat faptul că președinția bulgară dorește să acorde o atenție uh, majoră eforturilor UE pentru uh, limitarea schimbărilor climatice, asta mm, făcând abstracție de propriile probleme care aveți cu schimbările climatice pentru că reprezentați UE. Vă întreb dacă președinția va face um, în așa fel încât și emisiile din agricultură să fie incluse în calculul emisiilor nocive pentru că în momentul de față este o fel de temă tabu. Emisiile din creșterea intensivă a animalelor sunt atât de ridicate încât ar trebui să reacționăm în sfârșit și să renunțăm la politica struțului, uh, doar pentru că este o temă care este utilă pentru uh, politica noastră alimentară. Eu cred că ar trebui spus lucrurilor pe nume. M-ar interesa dacă aveți curajul să faceți acest lucru sau și sau ca și colegiul dumneavoastră anterior, uh, vă veți ascunde puțin de această temă. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumim, domnul Volcan. Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule ministru. Sincer să fiu, mă șechează puțin dezbaterea de aici uh, la care particip. Cred că nu este suficient să constatăm că există un consens în ceea ce privește schimbările climatice și, și să spuneți că este un lucru bun acest lucru. Cred că pentru agenda politică este prea puțin și și la nivel științific există consens în ceea ce privește schimbările climatice și cred că pentru UE, care vrea să aibă succes în acest domeniu, este foarte contraproductiv că uh, punem oarecum sub semnul întrebării acest lucru acum printr-o formulare așa mai eluzivă. Am o întrebare legată de directivă, asta și față de cele uh, spuse de colegul meu milioane de oameni care încă nu au acces la apă potabilă. Um, vreau să vă întreb, pentru că apa potabilă este extrem de importantă pentru noi. În opțiunile de politică sunt prevăzute două lucruri, cum anume ar putea fi alimentați cu apă aceste persoane, fie printr-o alimentare fixă sau prin alte modalități. M-ar interesa ce anume favorizați în acest sens. Doamna Kadenbach acum. Mulțumesc pentru prezență. Probabil că pentru următoarea întrebare v-ați pregătit. Nu o să vă um, nu o să vă mire dacă mă voi referi și la Parcul Național din Bulgaria, unul dintre cele mai frumoase. Iar la nivelul populației, dar și a ONG-urilor, există temeri că uh, Calitatea acestui parc, care face parte și din patrimoniul mondial și conține și zone Natura 2000, ar fi periclitat prin proiecte de construcții. Știm că ar fi vorba doar de 2% din uh, terenul respectiv și dumneavoastră sublinez că este vorba doar de construcția unei gondole, dar dacă ne uităm la planuri, acolo nu e vorba de gondolă, ci de extinderea infrastructurii pentru schi și citind și mai cu atenție, constatăm că circa 42% din um, acest parc ar fi folosit pentru gestiunea apelor în viitor. În conformitate cu legislația din Bulgaria, acest lucru ar fi permis doar pentru apa potabilă, dar există temeri că acest lucru ar fi folosit și pentru zăpadă artificială cu decizia de pe 29 decembrie. Uh, nu cred că respectați întru totul legislația europeană. Mă gândesc la Natura 2000 și uh, aș dori să am un răspuns ceva mai în detaliu din partea dumneavoastră aici. Uh, cu aceasta am ajuns la sfârșitul listei, dar mai avem timp, așa că dacă alți colegi doresc să pună întrebări, îi invit să o facă. Nu, nu avem pe nimeni la Catch the Eye. Domnule ministru, aveți cuvântul cu rugămintea de a răspunde la întrebările formulate. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările puse. Aș încerca să le răspund iarăși în ordine cronologică, însă au fost patru întrebări extrem de similare și am să le răspund la un loc. Doamna Șuița vorbea de economia circulară ca o prioritate a președinției bulgare Pe 16 ianuarie, Comisia Europeană a adoptat uh, mini-pachetul câteva zile, cu o săptămână în urmă. Uh, un pachet pe care l-am așteptat cu multă nerăbdare. Economia circulară este unul dintre motoarele eco-inovației. Noi vom uh, acorda prioritate noi strategii prin materiale plastice și vom organiza o dezbatere între miniștri la Consiliul de Mediu din martie. Acela va fi primul Consiliu de Miniștri. Vom discuta despre creșterea volumului de reciclărilor, reducerea depozitării gunoaielor în gropile de gunoi, Asta în pregătirea concluziilor ce urmează să fie adoptate în iunie. În aceste concluzii vom încerca să formulăm o serie de linii directoare pentru comisie și să definim uh, pașii ce ar trebui să fie urmați. Ce se va face mai întâi și cu titlu prioritar? Vom avea și o comunicare referitoare la interfața dintre legislația din sectorul chimic și deșeuri. Uh, domnului Parnia, domnului Capizon Ruiz, domnului Eck și domnului Volken, uh, le răspund la întrebări referitoare la schimbările de climă. Și apoi mi s-a pus și o întrebare referitoare la apă. Când există consens politic, consensus politic nu trebuie să fie scăpat din vedere. În știință nu ai consens, în politică da. În politică consensul este un instrument esențial pentru a-ți atinge scopurile. Dacă nu ai consens, aceste scopuri nu o să fie atinse. În știință nu putem vorbi de consens. Știința e în desfășurare. Știința se întâmplă. În știință există îndoială, pentru că dacă ai consens în știință, te-ai oprit, nu mai faci nimic. Așa că noi, președinția bulgară, vom opera în parametrii consensului dintre cele 28 de state membre și pe baza consensului care există între Consiliul și Parlamentul European, așa că nu aveți niciun motiv să vă îngrijorați. Ca ministru al mediului, prezidez Consiliul și încerc tocmai să duc mai departe acest consens. Domnul Volken a vorbit despre apa de băut. În răspunsul la prima serie de întrebări am vorbit despre sănătatea și calitatea vieții. Am abordat și această chestiune. când am vorbit și despre calitatea atmosferei în intervenția mea inițială. Dar sigur, apa e importantă pentru că nu poți să ai cinci priorități uh, pe picior de egalitate. Prioritatea numărul unu va fi sănătatea. Și am spus-o, tot ceea ce contribuie la păstrarea sănătății umane este un obiectiv pentru noi. Așa că vor fi uh, uh, inițiative și vizând uh, apa de băut. Doamna Cabezon Ruiz, uh, a vorbit de protecția civilă ca președinte am să mă ocup de acest mecanism merit a spori protecția civilă, inclusiv prin reducerea riscului de dezastre naturale. Este o prioritate la nivel național și la nivel european. Ne dăm seama care e semnificația politică a acestora și de aceea dorim să avem succes. Considerăm că vom uh, îndeplini, ne vom ridica la înălțimea așteptărilor cetățenilor și că va fi o perioadă mai rapidă de reacție pentru aceste mecanisme. Meissner, este ce să știu Acum, doamnei Meissner. Ba, nu, însă i-am răspuns deja. Doamna Kadambach. Ați formulat o întrebare. Îmi cer scuze, am sintetizat uh, unele răspunsuri, poate că nu v-am răspuns direct. Ați pus o întrebare legată de politica națională. Însă această chestiune nu face parte din rolul meu de uh, reprezentant al Consiliului. Aș putea intra în detalii într-o conversație ulterioară. Nu vreau să creez impresia că fug de această întrebare, dar spune că este o, o zonă tampon, conform UNESCO, o zonă turistică. Deci toate activitățile permise sau autorizate sunt în cadrul acestei zone tampon. Ceilalți 45% pe care i-ați menționat sunt uh, folosiți pentru identificarea de surse de apă potabilă, ceea ce este permis de legislație și nu contravine legislației europene. Vorbeam despre accesul la apă potabilă, deci trebuie să măsurăm uh, uh, lucrurile în aceeași manieră. S-a spus și de către Comisie că nu s-a încălcat nicio legislație, fie bulgară, fie europeană. Și nu cred că se încalcă vreo lege aici, bulgară sau europeană. O secundă, dacă îmi permiteți. Doamna Meissner, îmi cer scuze. Ați vorbit de ziua mării eveniment care va avea loc la Burgas pe 31 ianuarie. Și faptul că există multe deșeuri în mare, poluare, da, se va organiza un eveniment. Vrem ca mările să fie curate este un proiect în pregătire pentru cartografierea Mării Negre, tot în cadrul Natura 2000. Este o chestiune care ține direct de Bulgaria și aș dori să răspund la întrebări în calitate de președinte a Consiliului, reprezentând 28 de țări. Orice stat membru care are un litoral se ocupă și de calitatea mediului, de curățenia apelor. Pentru că doar așa se poate ajunge la prosperitate pentru cetățenii europeni. Ar fi o plăcere pentru mine să vă invit, dacă veți putea veni, pe 31 ianuarie la Burgas. Toți cei dintre dumneavoastră care ar dori să participe sunteți invitați să o facă. Este important să avem ocazia să uh, discutăm cu parlamentari, deci ne-ar face mare bucurie să vă găzduim la Burgas. Mulțumesc foarte mult, domnule Limov, pentru răspunsul la toate aceste întrebări. Apreciem faptul că ați venit uh, în comisia noastră și ne-ați detaliat planurile dumneavoastră. Așteptăm cu interes o bună cooperare și sunt sigur că unii dintre noi vor face tot posibilul să participe și vor onora invitația adresată de Bulgaria pentru participarea la acest eveniment. Mulțumesc încă o dată și mult succes cu activitățile din următoarele șase luni.